Pentru ziua de astăzi uh, nu mi-au fost transmise cereri de modificare a, ordinei de zi, nici pentru mâine. În ceea ce privește ziua de miercuri, grupul politic ECR a cerut ca uh, declarația Consiliului și Comisiei privind uh, pregătirea invocării articolului 50 din tratate de către un stat membru să fie discutată uh, ca prim uh, punct de pe ordinea de zi în după masa zilei de miercuri. de Mulțumesc, domnule președinte. Cele mai importante negocieri pe care le-a demarat vreodată uh, Uniunea Europeană se ne bat la ușă, și anume negocierile Brexit. O mare majoritate este necesară pentru a avea o poziție cât mai puternică în negocieri față de Comisie și de Consiliu. Săptămâna trecută, domnul Verhofstadt a fost numit să conducă negocierile în numele Parlamentului. El a fost uh, numit fără niciun fel de dezbatere, fără niciun fel de, de vot, de către conferința președinților. Și apoi oamenii se mai plâng că există deficit democratic este liderul unui grup care se numește, se autointitulează liberal și democrat. Și cu siguranță el ar trebui să fie prima persoană care să facă o dezbatere reală cu Parlamentul. Er vă mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul pentru a susține această cerere? Domnul Lunes luase cuvântul. Domnul Mate, vă rog. Uh, Mr. President, we would like to support uh, the ECR's recommendation. Um, Domnule președinte, mie nici nu-mi vine să cred că conferința președinților l-a ales pe domnul Verhofstadt ca o persoană care să negocieze în numele Parlamentului European în privința Brexitului. Eu sunt în Parlamentul ăsta de șase ani și am auzit uh, elucubrațiile domnului Verhofstadt și vreau să vă spun că nu este prietenul Marii Britanii. Ultima oară când am vorbit în acest Parlament, am spus că trebuie să ne păstrăm cumpătul și calmul și să ne asigurăm că obținem cea mai bună înțelegere. Numirea domnului Verhofstadt nu este bună pentru uh, uh, fermieri, nici pentru industria auto și vă rog din suflet să vă regândiți și să regândiți această propunere și să găsiți un candidat mult mai neutru. Mulțumesc! Der Antrag... Augenblick. Der O secundă. Cererea se referă la pre- pregătirea ne- negocierilor privind invocarea articolului 50 de către un stat membru. Ar fi frumos dacă acest articol ar fi fost invocat de către un stat membru. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat până acum Mm, nu știu ce temei are, are această cerere. Oricum, împotriva acestei cereri, dorește să ia cuvântul domnul González Fons. Vă rog. Señor presidente, en primer lugar no entiendo si el debate... Domnule președinte, nu înțeleg dacă această dezbatere se referă la domnul Herfer Nu înțeleg că se cere o dezbatere pe marginea unui articol pe care nimeni nu l-a activat până acum. E o dezbatere care duce la melancolie. În al treilea rând, guvernul britanic nu are rost a cerut doi ani să se hotărască dacă activează articolul 50 sau nu și noi vrem să rezolvăm chestiunea în două zile. E o situație disproporționată. Situația este foarte serioasă, de fapt, și în al treilea rând, în al patrulea rând. Mi se pare o frivolitate ca o chestiune atât de importantă să fie rezolvată prin spate, fără a anunța pe nimeni, în grabă, în două zile de dezbatere parlamentară nu este la înălțimea probleme foarte grave cu care ne concentrăm. Există proceduri parlamentare se vor activa când va veni momentul și acest Parlament va dezbate atunci. Ar trebui să ne organizăm ceva mai bine, pentru că o, dacă vreți să dezbatem ceva privind articolul 50, pe care nu l-a activat nimeni, în altă parte se va, va fi examinat noul comisar britanic. Ori una, ori alta, nu da amândouă în același timp, este o atitudine contradictorie. O să votăm că nu ca să nu existe neînțelegeri. Mulțumesc! Über den Antrag ist die namentliche Abstimmung erbeten. S-a cerut să supunem la vot această cerere unui vot prin apel nominal. Deci vă rog să introduceți cartelele de vot și dumneavoastră, domnule Lones. Votul electronic s-a deschis. Au votat toți colegii, atunci s-a închis votul. Cererea este respinsă. Tot pentru ziua de miercuri, grupul, grupul politic S și D cere o cerere din partea Consiliului și Comisiei privind necesitatea unei politici de reindustrializare europeană, ținând seama de um, cazurile recente Caterpillar și Alstom. O asemenea dezbatere urmând, aceste declarații urmând să fie primele discutate de după masă și ar urma să fie urmată de o rezoluție votată în uh, prima sesiune din octombrie. Domnul Pitela. Preocupadisi. Mulțumesc, domnule președinte. Da, ați spus pe bună dreptate. Suntem extrem de îngrijorați în ceea ce privește starea de lucruri creată de această criză a șomajului și uh, cazurile din Franța și Belgia sunt uh, mii și mii de locuri de muncă care se pierd la Caterpillar și la alte companii și acest lucru ar trebui discutat într-o dezbatere mai extinsă în privința crizei industriale pe care o traversează Europa, iar politicile care trebuie să fie implementate și de politicile care trebuie implementate pentru a contracara aceste lucruri. Domnul Stas dorește să vorbească în favoarea. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Cred că această cerere a grupului politic SD prezentată de uh, domnul Pitela este una care trebuie să-i dăm, uh, să-i dăm curs. Au fost pierdute sau este posibil să se piardă 2000 de locuri de muncă, directe plus locuri de muncă din partea uh, furnizorilor de, de servicii. Știm că întreprinderea Caterpillar este o întreprindere care înregistrează profituri, o companie care plătește tot mai multe dividende acționarilor și vedem că, de fapt, lucrătorii au devenit ostatici ai, uh, ai acestei companii. Domnul Caza acum dorește să ia cuvântul în, pentru a argumenta împotriva acestei cereri. Ne pare rău, este o situație foarte proastă. Sigur că ar trebui să fie o dezbatere, dar până în momentul în care avem suficient de multe informații, pentru că nu avem toate informațiile necesare, cred că rezoluția aceasta nu ar trebui să fie promovată. Cred că ar trebui să avem o dezbatere. Avem metode care au fost folosite în trecut la Caterpillar și la EGF și cred că trebuie să facem la fel. Între timp, cred că această rezoluție noi suntem împotriva ei, dar suntem în favoarea unei dezbateri. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Domnul Marias, dorea să spună ceva în legătură cu regulamentul de procedură? Domnule președinte, eu aș vrea să spun doar că la votul anterior am votat în ceea ce privește propunerea ECR, dar sistemul nu funcționa. Deci vă rog să țineți cont de acest lucru. Eu am votat, dar cartela mea de vot nu funcționa. Eu am avut un vot pozitiv care nu a fost înregistrat. Vă rog să luați notă. Ok. Sper protocolul. Foarte bine. Vom trece acest lucru în uh, procesul verbal și o să aducem un uh, tehnician să vă verifice uh, instalația de vot. Supun acum la vot cererea domnului Pitela. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Domnule Weber, vă rog. Dacă îmi permite să întrerup, domnule președinte, deci, noi cerusem să supunem la vot în mod separat re- dezbaterea și rezoluția. Noi susținem dezbaterea, dar nu și rezoluția. Da, îmi cer scuze, domnul președinte. Bine că mi-ați atras a, uh, a, atenția. Cererea domnului Pitela este următoarea, să avem o dezbatere acum și o rezoluție supusă la vot în a, uh, prima săptămână din octombrie. Cine stă pentru această cerere? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul și supunem la vot cererea domnului Pitela să avem o dezbatere acum și o rezoluție în octombrie. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Drept urmare, reuniunea de miercuri va dura până la miezul nopții. Doamnelor și domnilor, am fost informat că pentru această reuniune Consiliul nu poate garanta prezența vreunui uh, reprezentant pentru miercuri după masa. V-aș uh, ruga în condițiile în care guvernele dispun totuși de un număr destul de mare de secretari de stat și de miniștri să garanteze prezența unora dintre, acestea, dintre aceștia la reuniunile Parlamentului European. Grupul politic GUE a cerut ca în ziua de joi um, întrebarea cu solicitarea de răspuns uh, oral privind schemele de venit minim în Uniunea Europeană să fie discutat ca prim punct pe ordinea de zi uh, joi uh, dimineața și joi după masa urmând să discutăm întrebarea din partea Comisiei pentru Cultură. Pentru acest lucru, însă, reuniunea urma să înceapă la ora 8 dimineața. Așa are cuvântul domnul Lopez acum. Sí. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Joi dimineață vom avea o dezbatere foarte importantă pe două documente de la Comisia Employment. Când avem uh, atât de mulți săraci uh, în Uniunea Europeană și atât uh, de mulți șomeri, Trebuie să ne gândim la această dezbatere, iar întrebarea cu răspuns oral din această după-amiază cere și ea un răspuns. De aceea vrem ca acest articol să fie adăugat la dezbaterea pe marginea acestor două documente, ca ele să fie dezbătute împreună. Putem să mișcăm această întrebare. Cine vrea să-l susțină pe domnul Lopez? Domnule președinte, dragi colegi, este un subiect foarte serios, desigur. Și L-am analizat cu mare atenție în Europa a zilelor noastre, care este răvășită de această criză. Există milioane de lucrători care trăiesc și muncesc în condiții extrem de dificile. Cred că trebuie să ne asigurăm că avem cât mai mulți oameni cu putință în sală pentru această dezbatere. Domnul Casa. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că este un subiect extrem de important. Totuși, avem chestiuni și rapoarte mult mai importante de discutat dimineață, de aceea nu sunt de acord uh, să mișcăm dezbaterele de dimineață. Cred că ar trebui să fie suficient de mulți deputați joi după amiază. Să nu uităm că joi după amiază este o zi de lucru în care ar trebui să fim prezenți în Parlament la muncă. Mulțumesc! Cine este pentru cererea domnului Lopez? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Cererea se adoptă. Drept urmare, joi vom începe la ora 8 dimineața. și schimbăm ordinea de zi, astfel încât uh, raportul privind schemele de venit minim va fi discutat joi începând cu ora 8 dimineața și întrebarea cu solicitarea de răspuns oral din partea Comisiei uh, de Cultură va fi discutată în joi după masă. Um, Aceasta a fost toate cererile de modificare a ordinii de zi. Domnul Obermeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra unei zi deosebit de important, una zi de, deosebit de importantă pentru Europa. În urmă cu 330 de ani, armata europeană condusă de regele polonez Sobieski a eliberat uh, Viena din uh, asediul uh, turcilor și a salvat Europa de subjugare și de islamizare. Am văzut um, și am văzut că s-a întâmplat aceste lucruri în, uh, se întâmplaseră aceste lucruri în uh, secolele anterioare din, din Balcani și aș dori în, cu ocazia acestei zile să-mi exprim uh, mulțumirea pentru acest eveniment important pentru istoria Europei. Ich weiß zwar nicht, was das mit der Tagesordnung zu nu știu care, este, care a fost legătura acestei intervenții cu ordinea de zi, dar uh, uh, cunoașteți foarte bine regulamentul de procedură și îmi spuneți că deși, atrageți atenția că eu nu îl respect întotdeauna și acum ați abuzat de acest regulament de procedură în scopuri propagandistice. Și trecem acum la discutarea raportul, uh, raportului colegului Langen către o nouă organizare a pieței energie și dau cuvântul raportorului, domnul Langen. Vă rog. O să încep direct